Okay, colleagues, um, we've had a very interesting session this morning, but we've got two. Dragi colegi, am avut o sesiune foarte interesantă, dar mai avem încă două puncte foarte interesante de discutat. Primul se referă la punerea în aplicare a Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu handicap. O chestiune extrem de importantă pentru comisia noastră Ascultam o emisiune radio zilele trecute despre legislația din Regatul Unit cu privire la drepturile persoanelor cu handicap și vreau să vă reamintesc că nu acum mult timp uh, un tânăr, în 1985, a vrut să meargă la cinema, era în uh, scaun cu rotile și nu a putut să meargă la cinema în Marea Britanie pentru că a spus că nu, nu-i dă voie să intre pentru că uh, era pericol în cazul în care ar fi, fi izbucnit vreun incendiu. Și nu s-au făcut foarte multe progrese, din păcate. În multe țări s-au făcut progrese. Drepturile persoanelor cu handicap sunt recunoscute ca fiind drepturi ale omului, dreptul la egalitate. Am văzut progrese. Dar știm, în același timp, că în alte părți ale lumii lucrurile stau mult mai rău și e nevoie să se întâmple ceva, mai ales în țările în curs de dezvoltare, unde sunt mulți oameni cu handicap. Trebuie făcute mai multe pentru a-i ajuta. Deci mă bucur că am invitat astăzi pe Lars Bosselman, care este directorul um, Consorțiului Internațional uh, pentru um, incluziunea, includerea persoanelor cu handicap uh, în uh, procesele și politicile um, la nivel uh, internațional. Deci, Lars, o să-ți dau cuvântul, ai cam șapte minute. Thank, thank, Thank you, Madam Chair, and hello. Mulțumesc, doamna președinte. Salut pe toți eurodeputații. Vreau să mă prezint pe mine și organizația mea, care este un uh, membru activ al uh, um, consorțiului uh, pentru handicap și dezvoltare și eu lucrez pentru CBM, um, care este o organizație care are o activitate în statele în curs de dezvoltare pentru a îmbunătăți situația persoanelor cu dizabilități. Um, pornind de la servicii sociale de bază și educație până la a-i ajuta să își construiască organizații puternice care să susțină drepturile persoanelor cu handicap. Noi avem și un mandat uh, cu dimensiune mai politică și uh, în, acest, în această capacitate sunt aici. Noi colaborăm cu agențiile ONU și UE și cu alți actori uh, din domeniul dezvoltării pentru a ne uh, asigura că drepturile persoanelor cu dizabilități uh, sunt incluse um, în agenda politică pe un loc prioritar. Nu am foarte mult timp la dispoziție, deci, din păcate, va trebui să mă focalizez asupra câteva puncte. Aș putea să vă vorbesc uh, foarte mult uh, despre acest subiect important care mă pasionează. Dar am să încerc să mă limitez la două puncte. În primul rând, vreau să vă descriu câteva trăsături globale ale situației persoanelor cu handicap în contextul dezvoltării și, în al doilea rând, Vreau să fac câteva sugestii concrete pentru consolidarea textului avizului pe care doamna Hautala îl va prezenta uh, și pe care îl veți dezbate. Așadar, ceea ce privește contextul global, aș spune că, în primul rând, să nu uităm că vorbim de foarte mulți oameni. Estimăm că 15% din populația globală trăiește cu cel puțin o formă oarecare de handicap, dintre care aproximativ 80% trăiesc în țări în curs de dezvoltare. Deci sunt uh, cifre importante, nu e o chestiune marginală aici, ci e una care afectează pe foarte mulți oameni în țările în curs de dezvoltare, dar sigur și în alte țări. Cea de-a doua trăsătură a contextului global este că handicapul este și o cauză și o consecință a sărăciei. Ce înseamnă acest lucru? Mai mulți oameni care trăiesc cu handicap, uh, um, care trăiesc într-un context de sărăcie, dacă s-ar fi născut în locuri mai bogate, poate că nu ar avea un handicap. Acest lucru se datorează serviciilor de sănătate care sunt uh, Uh, insuficiente sau lipsesc și uneori uh, se datorează doar uh, malnutriției sau subnutriției, care pot să ducă la dezvoltarea unui handicap. E la fel de adevărat că oamenii care trăiesc cu un handicap au mai puține oportunități, mai ales într-un context de sărăcie, au mai puține posibilități de a ieși din uh, această situație, de a depăși uh, starea. Pentru că e nevoie de educație, de oportunități de a obține un venit, de a se angaja, de a se forma și de a putea participa în societate. Și în toate aceste domenii ale vieții, persoanele cu dizabilități, cu dizabilități se confruntă cu multe bariere și obstacole, pe care sigur că nu pot să le descriu în detaliu aici, dar unele se leagă de um, clădiri, de exemplu, chestiuni uh, um, evidente și altele sunt chestiuni care țin de atitudini, de stereotipuri, uh, de atitudini religioase și unor de lipsa banilor pentru a oferi uh, susținere. Și sigur că lista este mult mai lungă decât pot să vă prezint acum. Cea de-a treia trăsătură importantă a contextului global este că există dovezi științifice tot mai multe care ne spun că excluderea persoanelor cu handicap uh, nu este doar uh, nu este negativă doar pentru persoana respectivă, ci și pentru uh, țara și economia țării respective în ansamblu. Ceea ce este foarte important și acest uh, element uh, este din ce în ce mai puternic uh, auzit și se fac tot mai multe cercetări pentru a măsura care sunt pierderile societăților noastre dacă exclud în continuare oamenii cu handicap în loc să le ofere resurse pentru a-i aduce în formare, în învățământ, în piața muncii. Și, în al patrulea rând, Aproximativ acum 10 ani nu am fi avut acest subiect aici pe ordinea de zi. Așadar, handicapul într-un context de dezvoltare este un subiect uh, care uh, capătă tot mai multă atenție la nivel european și global. Ceea ce e o dezvoltare pozitivă dacă ne uităm la acordurile și cadrurile, cadrele adoptate Uh, actual, vedem că în uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului și în obiectivele pentru 2030, persoanele cu handicap um, își găsesc uh, locul lor și drepturile persoanelor cu handicap sunt promovate și prin Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap, care a fost negociată și adoptată acum 10 ani anul acesta sărbătorește de deci, 10 ani și care încearcă să abordeze problema drepturilor omului și să le um, ofere aceste drepturi și persoanelor cu handicap în întreaga lume. Uniunea Europeană a semnat și a ratificat această convenție ceea ce este o victorie importantă pentru mișcarea, pentru drepturile persoanelor cu handicap și interesant pentru discuția noastră de aici, convenția aceasta are două articole specifice care se referă la um, ajutor umanitar și la cooperarea pentru dezvoltare și nu vreau să vă dau uh, E vorba de articolele 11 și 32 pentru cei care vor să vadă detaliile. Ceea ce înseamnă în esență că Uniunea Europeană a ratificat și deci se obligă să își aducă politica în domeniul dezvoltării și ajutorului umanitar um, pe linia acestei uh, convenții și să acorde prioritate drepturilor persoanelor cu handicap în aceste domenii și, în același timp, să se asigure că, în primul rând, nu se creează bariere pentru persoanele cu handicap. Un exemplu clasic ar fi faptul că o școală care este construită după un cutremur sau um, în cazul asistenței pentru o anumită uh, țară, în momentul în care se construiește, ea nu creează bariere pentru persoanele cu handicap, ci, din potrivă, nevoile lor sunt luate în considerare de la bun început. Așadar, în acest context, e important să se îmbunătățească punerea în aplicare de către Uniunea Europeană a Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap. Și aici uh, intră în uh, imagine avizul pe care îl pregătiți dumneavoastră. Și acum o să trec la câteva sugestii concrete. So first of all... În primul rând, e o inițiativă deosebită de a avea un aviz în legătură cu acest raport uh, sub o nouă conducere a Comisiei de Ocupare și Afaceri Sociale din Parlamentul European. De ce e o inițiativă deosebită? Pentru că va permite consolidarea dimensiunii externe în raport pentru a aduce aminte Uniunii Europene de fapt că sunt multe de făcut în acțiunile externe și că nu e vorba doar de a vedea care sunt drepturile persoanelor cu dizabilități în Europa pe plan intern și acest lucru e important și acesta e rolul Comisiei pentru Dezvoltare să promoveze un astfel de aviz uh, solid și recunoaștere ca parte a raportului. Trei sugestii concrete de text în legătură cu raportul sau avizul de aici. În primul rând, cred că ar fi bine să se includă o trimitere rapidă la cadrul de reducere a riscului în caz de dezastru, după cum am spus, și în ce privește agenda lui 2030 este relevant și avizul se referă la ajutorul umanitar și legătura cu <clears throat> dezvoltarea, trebuie doar să se integreze acest element. A doua propunere de text pe care aș face-o pentru a menționa concret rolul Uniunii Europene în promovarea Convenției, în special prin diverse dialoguri pe care le are cu țări partenere. Dialoguri în materie de drepturile omului sau de dezvoltare în derulare pentru ca drepturile persoanelor cu handicap să fie menționate în și prin aceste dialoguri și Convenția, în special provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană în implementarea Convenției. Deci pledoria mea nu este de a spune sau de a pretinde că Uniunea Europeană știe totul și a făcut totul, ci mai mult să deschidă dialogul cu țările parteneri, să vadă cum să facă și să învețe unele de la altele și o parte ar fi să se implice mișcarea celor cu handicap dintr-o țară în acele dialoguri pentru a face ca motoul nimic despre noi fără noi să devină realitate. Al treilea element, a treia sugestie de text, ca eventual să se refere la diverse oportunități în derulare sau procese ale Uniunii Europene și a sublinea două dintre acestea. În primul rând, consensul renegociat, reformulat, cum doriți să-i spuneți, pentru dezvoltare, unul dintre documentele cheie la nivel înalt pentru a ne asigura că se poate întâmpla această integrare, acest mainstreaming, ceea ce până acum nu și-a găsit locul în uh, lumina mainstreamingului și a convenției în acest consens. Și redeschiderea e o ocazie deosebită ca, de fapt, lucrurile să se facă bine și celălalt element, uh, evident, negocierile sau revizuirea la jumătate parcursa a cadrului financiar multianual <clears throat> pentru a vedea ce face Uniunea Europeană cu instrumentele financiare, ce a făcut până în prezent să se evalueze, pentru că sunt angajamente de mainstreaming prin acele instrumente financiare în sectorul dezvoltării, să se finalizeze ce s-a făcut până acum și să se elaboreze recomandări pentru viitor. Și, apoi, în încheiere, ceva foarte important, cred că n-am avut niciodată ceva atât de solid și robust de cadru de implementare a drepturilor persoanelor cu dizabilități ca toate acestea să devină realități, acorduri, cadru și convenție. Acum e vorba doar de implementare, să ne asigurăm că angajamentele existente devin realitate. Parlamentul, Comisia dumneavoastră, dar și organizațiile societății civile, cum e așa din care vin eu, împreună vom avea ocazia să implementăm și să le aducem aminte celor care implementează în mod constant că e ceva important de făcut și ar trebui cu toții să știm foarte clar acest lucru. Nu pentru că se menționează handicapurile sau dizabilități în diverse acorduri cadru că se va face și implementarea. Întotdeauna va trebui să facem eforturi să le aducem aminte oamenilor de importanța realizării. Și acum vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumesc. O să dau cuvântul în primul rând doamnei Heidi Hautala, care <clears throat> e autoarea avizului despre care ați vorbit. Mulțumesc. Linda. Tot ce a spus domnul Bosselman e foarte adevărat și la obiect și suntem într o de acord în legătură cu importanța integrării dizabilităților în toate politicile de dezvoltare și de asistență. Când am coprezidat uh, o sesiune specială la adunarea generală ONU, a fost momentul meu de vârf și a fost interesant să auzim cât de multe guverne au spus că nimic uh, despre noi fără noi. A fost ce sentiment deosebit că oamenii cu dizabilități trebuie să joace un rol în societate și să joace un rol în modelarea politicilor care le fac viața egală cu acelorlalți. Cred că și ce a spus domnul Bosselman, și anume că această convenție cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități e cea mai um, bună ocazie de a genera această schimbare de mentalitate la care s-a referit și Linda că nu puteai merge la cinema pentru că spunea că e o problemă în caz de incendiu, să nu se mai întâmple așa ceva. Pot să vă spun că nu cu mult timp în urmă m-am uh, întâlnit cu ceva <clears throat> pe pagina internet a liniilor aeriene ucrainene, unde se spunea că persoane cu dizabilități au acces la bord, dar dacă ceva din prezența lor care îi deranjează pe ceilalți călători pot să fie evacuați de la bord. Vă spun că e adevărat, așa scrie acolo. E nevoie de acea schimbare de mentalitate să nu se mai întâmple așa ceva. M-aș bucura foarte mult să lucrez cu domnul Bosel, în care reprezintă o asociație importantă a celor cu dizabilități și care cunoaște ce se întâmplă cu cei cu dizabilități în țările cu de dezvoltare pentru a îmbunătăți avizul și ca toate dimensiunile problemei să fie incluse, integrate în ce privește politici de ajutor, dezvoltare, ajutor umanitar. Sunt câteva lucruri care se pot face și mă bucură foarte mult că și cadrul SENDA pentru reducerea riscului în caz de dezastre a fost menționat și comisia noastră a fost foarte activă și delegația E un lucru pe care cu siguranță trebuie să-l adăugăm. Nu cred că pot să spun mai mult. Trebuie să vegem ca comisia noastră să pună în accent deosebit pe această dimensiune a politicii pentru dezvoltare și, așa cum a sugerat domnul Boselman, să insistăm ca vizibilitățile să reprezinte un subiect în toate dialogurile Uniunii Europene cu țările partenere și consider că una dintre căile cele mai solide de a îmbunătăți viața celor cu handicap în țările în curs de dezvoltare este ca Uniunea Europeană să dea sprijin mai țintit pentru organizațiile și mișcările celor cu handicap din țările respective. Mulțumim, Heidi. Acum uh, Davos Tier și apoi Anishlein. Davos mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnului Bosselman. Acum o să vorbesc în croată, deci vă rog să vă puneți căștile ca să mă ascultați. Gospodine Boselman, hvala vam puno na svi... Mulțumesc, domnule Boselman, pentru toate comentariile dumneavoastră și toate propunerile pe care le-ați făcut în legătură cu acest aviz pe care îl pregătim în comisia noastră. Consider că <clears throat> va exista o reflectare în mare măsură, dar aș vrea să mă refer la două lucruri. Unul general, în ce privește definiția legală sau definițiile care au un impact concret și au consecințe. Eu cunosc problemele nevăzătorilor, o categorie deosebită, care uneori nici măcar în Uniunea Europeană nu e definită clar din punct de vedere legal, nu suficient de clar. Deci, în unele țări, nevăzătorii nu pot să se bucure de drepturi pentru că se leagă de alte tipuri de organizații și știu că e o problemă care există și în afara Uniunii Europene. O a doua observație. V-ați referit la faptul că ar trebui să profităm uh, de ocazia legată de pregătirea noului consens pentru dezvoltare. Informațiile de care dispun eu spun că Comisia Europeană o să publice o comunicare până la sfârșitul anului curent. Ieri am primit informații actualizate cum că se va face abia în 2017. Poate informații de interes pentru dumneavoastră și întreaga societate civilă informații care ar putea fi utile pentru dumneavoastră. Săptămâna viitoare se deschide o consultare publică în legătură cu implementarea internă și externă a noilor obiective globale legate de agenda lui 2030 și uneori și se vor publica două comunicări până în noiembrie anul curent, una legată de aplicarea internă a obiectivelor de dezvoltare în interiorul și exteriorul Uniunii Europene. Cred că în această consultare publică e important ca glasul uh, societății civile și organizațiilor dumneavoastră să se facă auzite și apoi, abia în 2017, se va publica o comunicare în legătură cu noul consens în materie de dezvoltare. Doream să vă comunic aceste informații pe care le-am primit ieri și cred că merita comunicat aici. Mulțumim. Acum, Elis Lein. Grazie, Presidente. Ehm, parlo a nome de la colega... Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc în numele colegei Letizia Toia, care s-a asociat. E o problemă, interferență cu un microfon uh, sau un telefon mobil? Nu. E o problemă de microfon. Deci, uh, după cum spuneam, mm, vă mulțumesc în numele Patriciei Toia, care, din păcate, nu poate să fie prezentă astăzi și m-a rugat să vă citesc mesajul scuză că nu pot fi prezent, a trebuit să mă întorc în Italia ca să particip la o ședință importantă la Milano. Pentru mine e important ca Comisia de Dezvoltare din Parlamentul European să contribuie la discuția legată de aplicarea Convenției ONU legată de drepturile persoanelor handicapate. Trebuie să ne ducem aminte că 15% din populația mondială, aproximativ un miliard de oameni, trăiesc cu un handicap sau altul. 80% dintre aceste persoane trăiesc în țări sărace sau în curs de dezvoltare. Trebuie să țină cont de această realitate. Amendamentele pe care le-am prezentat au cu obiectiv să scoată în evidență nevoia de a aplica activități de <clears throat> integrare de mainstream pentru a garanta o dezvoltare durabilă și inclusivă. Consider în plus că trebuie să aplice un mecanism sau mai multe mecanisme pentru a culege date legate de handicap, uh, sex, vârstă și alte caracteristici ale căror uh, caracteristici inventariate să fie disponibile pentru toate proiectele finanțate. Lipsa de date statistice frânează măsurile care își propun să sprijină persoanele handicapate în țările cu de dezvoltare. În plus, mi se pare esențial să se dea ajutor persoanelor handicapate nu doar în situații de urgență, ci de asemenea și în special în situații post-urgență. Mulțumesc! Thank you. Președinta, mulțumesc. Las dacă vrei să răspunzi la întrebări. Întâi să puneți microfonul. Da, mulțumesc. Unele au fost întrebări sau mai degrabă comentarii generale. Din punctul meu de vedere, începând cu ultima afirmație, n-am putut să intru în toate amănuntele nevoia de a face această defalcare pe handicap, pe dezabilitate, e ceva de care ne ocupăm și noi, e ceva foarte important, mai ales în contextul agendei 2030 care cere acest lucru, dar desigur că suntem și realiști și anume asta presupune multe capacități uh, privind comisii, statistici, autorități în multe țări și cu siguranță în țările mai sărace, asta e clar. Ne ocupăm de acest lucru și un aspect important care trebuie menționat, pentru că chiar 15% și 80% aceste cifre la care s-a făcut trimite aici și eu m-am referit la sunt uh, estimări fiabile, dar tot estimări rămân, nu sunt date de falcade, nu foarte solide în ce privește statisticile în realitate. E un aspect foarte important și apoi, rapid, revenind la consensul pentru dezvoltare menționat, interesant și vă mulțumesc că ne-ați comunicat acele informații noi pentru mine, cum că nu o să se finalizeze acest proces până la sfârșitul unui curent, ci mai degrabă anul viitor. Am auzit de asemenea că în mai, poate pe 12 mai, nu sunt convins că data precisă, va fi o dezbatere la nivel ministerial între miniștrii europene de dezvoltării o informație suplimentară pe care să o ofer aici de ultima oră și fiți sigur că noi vom urmări și vom contribui la această consultare și prin alte canale de comunicare la consens pentru că E un document foarte important, nu pentru că e document, ci pentru că reunește punctele de vedere și pozițiile tuturor instituțiilor europene care se întâlnesc în munca pentru dezvoltare și exact ce îi dă această putere și pertinență pentru noi și participarea noastră. Și cred că mă opresc aici cu comentarii. Președinte, mulțumim foarte mult. Cred că știți mai bine ce face Consiliul decât știm noi noi doream să așteptăm când se, să aflăm când se ține Consiliul și ne-a spus data și e ceva foarte util. Acum, plasența din partea Comisiei, nu știu dacă vrea să adauge ce. Dacă nu, îi dau cuvântul din nou lui Heidi Houghton. Nu foarte mult timp, că vine și domnul Solheim de la OCD și vreau să trecem la punctul. Da, foarte pe scurt să precizez interesul și angajamentul Comisiei pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Salutăm această dezbatere și contribuția sub forma avizului pentru raport pe care îl prezintă Comisia de Ocupare a Forței de Muncă. Pe scurt, aș vrea să subliniez faptul că promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Uniunea Europeană, în acțiunile externe ale Uniunii, E unul dintre obiectivele strategiei europene pentru dizabilități în perioada 2010-2020, care conține acțiune externe și suntem în proces de inventariere și pregătim un raport de progres cu privire la această strategie. Vom include elementele legate de activități menționate în strategie și examinăm și recomandările sau concluziile sau observațiile de la Comitetul privind drepturile persoanelor cu dizabilități după încheierea dialogului cu Uniunea Europeană în ce privește implementarea convenției respective. Mulțumesc! Mulțumesc, Heidi, dacă vrei să spui ceva foarte pe scurt. Cred că este argumente de îmbunătățire a acestui proiect de raport cu amendamente și Salut așadar uh, toate contribuțiile dumneavoastră și din partea societății civile prin uh, domnul Poselman și altora. Termenul limită e 25 aprilie, ora 12, deci luni la prânz. Vă rog să vă mișcați rapid. Președinta spune, uh, da, urma să citesc că termenul limită e 25 aprilie. Amendamentele să vină rapid și vom vota pe 24 mai. Vreau să-i mulțumesc domnului Boselman, dragă la, mulțumesc că ai venit în această dimineață, a fost foarte util și cu SDG sper că vom face progrese pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru o viață decentă pentru toți, să nu lăsăm pe nimeni în urmă. <clears throat> Trebuie să respectăm, să ne asigurăm că și colegii. Mulțumesc foarte mult. And I, I'll, I'll invite, thank you. thank you a clap. Very good. And the colleagues. And I'll invite uh, Eric Solheim to come up. Acum aș dori să-l invit pe domnul Eric Solheim să vină la prezidiu. Okay, colleagues, last but not least this morning we move to item 20, measuring, which is about Stimați colegi, trecem la următorul punct de pe ordine de zi, măsurarea ajutorului oficial pentru dezvoltare. Alături de noi se află domnul Eric Solheim. Dumnealui este președintele Comitetului pentru Ajutor pentru Dezvoltare al OCDE. O întâlnire a acestui comitet a avut loc la Paris în februarie. S-au luat decizii pentru modificarea felului în care uh, este măsurat ajutorul oficial pentru dezvoltare. Eric, știți cu siguranță că foarte mulți oameni sunt interesați de aceste schimbări. ONG-uri, noi înșine și așa mai departe. Aceste schimbări permit ca raportarea ODA să fie deschisă către alte sectoare, de exemplu sectorul militar. Noi suntem conștienți de faptul că securitatea este esențială pentru dezvoltare aici, în această comisie, știm acest lucru. Și dacă nu există securitate, există obstacole foarte mari în calea dezvoltării. Deci noi înțelegem despre ce este vorba, dar poate că dumneavoastră ne puteți explica mai bine cum stau lucrurile, ce impact are și criza migrației. Multe guverne cheltuie foarte mulți bani pe această problemă la ora actuală în Uniunea Europeană. Așadar, ne interesează foarte mult să ne spuneți ce perspectivă aveți, ce se întâmplă cu ajutorul oficial pentru dezvoltare. Domnul Mbeki, mai dimineață, ne spunea și despre fluxurile ilicite de fluxurile financiare ilicite din Africa și ce face comisia pe care o prezidează el în cadrul Uniunii Africane și ne cerea să înființăm legături instituționale între instituțiile noastre, în așa fel încât să crească gradul de conștientizare al publicului și să căutăm soluții împreună. Mă bucură faptul că te afli al alături de noi astăzi ca să ne oferi informații. Ai cuvântul. Îți mulțumesc foarte mult, Linda. Mă bucur că am revenit la Comisia DV Aș dori să încep cu un context mai general și apoi vom trece la chestiunile specifice ulterior. Aș dori să vă spun cel mai mare secret al lumii. Lumea este un loc minunat și niciodată n-a fost mai bine. Anul 2015 se pare că a fost cel mai norocos ani din istorie pentru omul obișnuit. Bineînțeles, aici nu intră toată lumea, nu toată lumea din Siria sau din Sudanul de Sud. Însă pentru pământeanul de rând a fost anul cel mai bun an. Niciodată nu a fost mai mică șansă de a muri din cauza violenței. Niciodată nu au fost oameni mai înalți, mai grași și mai bine educați. Și mai bine și cu uh, sănătatea mai bună. Oameni care trăiesc mai mult și mai bine. Deci 2015 a fost ultimul an din istoria omenirii în care a avut loc, în care s-a înregistrat un caz de poliomielită în Africa și poate 2016 va fi primul an în care nu se va mai înregistra niciun caz de poliomielită. Nu aș dori să vă mai plictisesc cu alte cifre, dar poate încă unul. Cifra de numărul de 7 milioane. Numărul de copii care au supraviețuit în anul Domnului 2016, copii care ar fi murit în alte condiții. Mortalitatea infantilă a scăzut, deci șapte milioane de copii au supraviețuit, foarte multe mame sunt um, fericite. Însă înainte, datorită nefaste, mortalitatea infantilă era mult mai mare. Deci trebuie să înțelegem această imagine de ansamblu. De la Adam și Eva și până în anii 90, în fiecare an a crescut populația planetei. Din Manchester, de la începutul Revoluției Industriale, populația a crescut exponențial. Și din ce în ce mai puțini dintre acești oameni deci, din ce în ce mai puțin dintre acești oameni sunt săraci. A crescut și mortalitatea infantilă, a crescut și speranța de viață, etc. Care sunt cauzele? Politici mai bune și resurse mai multe. Politicile sunt cele mai importante. Dacă e să analizăm uh, Corea, Singapore, China, Israel, peste tot a fost uh, vorba despre politici corecte, nu neapărat să ai mai multe resurse decât ceilalți. Progresele cele mai mari se înregistrează în cazul unor politici bune. Uniunea Africană a avut o creștere economică de 10% în ultimii ani și acest lucru este important de subliniat. Politicile bune sunt un element crucial, primul element. Apoi avem nevoie și de state puternice care să nu uh, fie conduse de partide extremiste. Însă chiar dacă avem politici bune, totuși este nevoie și de resurse. Și există trei resurse principale pentru investiții. După cele trei vin și impozitele. În Europa vorbim ca și cum noi furnizăm dezvoltare. Și am auzit mulți oameni care spun că educația este ceva furnizat de educat, de UNICEF sau de UE și așa mai departe. Nu, 98% din educație din lumea uh, civilizat civilizată, din lumea dezvoltată, este furnizată de banii contribuabililor. În China, în India, peste tot. Bineînțeles, și comunitatea internațională joacă un rol important. Noi furnizăm experiențe, tehnologie, bune practici și multe alte elemente, însă marea majoritate a educației este finanțată de contribuabilii din uh, statele lumii. Și iată, a, aici apare și problema fluxurilor ilicite de fonduri din Africa, în condițiile în care înspre Africa se canalizează foarte multe fonduri. Această, continuație nu, această situație, îmi cer scuze, nu poate continua. Oamenii își pun întrebarea de ce să mai trimitem fonduri în Africa dacă din ce în ce mai mulți bani sunt uh, scoși din Africa în mod ilicit. De aceea avem acum foarte multe inițiative mari cu scopul de a rezolva această problemă. Încercăm să ajutăm statele în curs, țările în curs de dezvoltare să își pună la punct un sistem fiscal mai bun. Deci, este o diferență foarte mare dacă ajutăm uh, administrațiile fiscale din țările în curs de dezvoltare să își îmbunătățească procedurile. Norvegia și ea contribuie la combaterea tuturor acestor paradisuri fiscale indiferent unde s-ar afla ele. Însă sunt foarte multe țări unde nu există administrație fiscală foarte puternică și care nu poate să folosească informațiile aflate la dispoziția sa, la dispoziția lor foarte bine. Apoi am lăsat și un program privind uh, erodarea bazei fiscale, este o problemă foarte mare. În mod normal, nu e o problemă de legalitate, după cum a spus domnul Obama. Nu este moral să îți transferi veniturile într-o țară unde nu plătești impozite. Ar trebui să fie păstrate acestea în țara unde are loc producția. Domnul Osborne a spus că Starbucks, Google și Microsoft nu plătesc impozite în Regatul Unit eu apăresc că Starbucks nu plătește impozite nici în Vietnam, nici în Peru și nici în Panama, dacă tot veni vorba. Trebuie să punem capăt acestei situații. Firmele trebuie să plătească impozite acolo unde realizează producție, unde furnizează servicii unele firme trebuie să plătească anumite impozite în Congo, în China, în Belgia, dacă sunt implicate toate aceste țări în producția lor. Sunt foarte multe inițiative pe masă. Dumneavoastră, politicienii, aveți cel mai mare dar din istorie în, um, și anume scandalul Panama Leaks. Dacă nu vă folosiți de această oportunitate ca să atacați problema evaziunii fiscale, atunci ați rata o mare oportunitate. Trebuie să vă folosiți de toate aceste informații. Acum este vorba de voința politică. Statele implicate trebuie să se folosească de această oportunitate ca să facă pași în direcția cea bună. Dacă doriți un sector public bun și solid, atunci cineva trebuie să plătească. Și impozitele și taxele sunt un element cheie aici. Apoi, investițiile private sunt și ele importante. Investițiile private sunt de sute de ori mai mari decât ajutorul oficial pentru dezvoltare. Analizăm metode prin care putem atrage mai mulți investitori. Trebuie să colaborăm și la New York am semnat, vom semna un acord istoric în acest sens. Este esențial să atragem mai mulți investitori. Ajutorul oficial pentru dezvoltare. Ajutorul oficial pentru dezvoltare este un prim pas care ar putea încuraja atragerilor alte surse de investiții. El este un sprijin important pentru foarte multe țări din lume. Aproximativ două treimi din veniturile celor mai puțin dezvoltate țări din lume constau în ajutor oficial de dezvoltare. Noi considerăm că trebuie să concentrăm ajutorul pentru dezvoltare în țările cele mai puțin dezvoltate – și el trebuie utilizat mai strategic în țările cu venit mijlociu. În 2015, pentru prima oară în mulți ani, am constatat o creștere de 4% în ajutorul acordat țărilor cel mai puțin dezvoltate. Deci să nu aveți viziunea pesimistă cum că ajutorul a scăzut în timpul crizei. Nu! nu a scăzut ajutorul acordat în timpul crizei economice, nici în timpul crizei migranților. Ajutorul acordat a crescut în mod constant în ultimii ani. Unele țări din Uniunea Europeană și din alte părți ale lumii nu și-au respectat promisiunile, însă în ciuda acestui fapt, ajutorul oficial pentru dezvoltare crește de la an la an și este din ce în ce mai focalizat pe țările cele mai puțin dezvoltate. Însă acest ajutor trebuie să fie folosit din ce în ce mai strategic pentru anumite uh, obiective. Există mai multe reforme urmărite în ultimii ani în acordarea ajutorului oficial pentru dezvoltare. sectorul privat nu are cum să ofere servicii de educație în Republica Centrafricană. Este o iluzie. Deci sectorul public are și el un, joc, un rol important de jucat în anumite domenii. O schimbare mai mică se referă la schimbarea regulilor privind pacea și siguranța și securitatea. Sunt schimbări minore, care vor afecta maxim 1% din cuantumul ajutorului. Deci, importanța lor nu este foarte mare pentru restul ajutorului. Totuși sunt niște schimbări utile. Sunt niște, totuși sunt niște schimbări, îmi cer scuze, considerate despre care societatea civilă consideră că vor permite să se acorde mai multe fonduri intervențiilor militare. ministrul apărării din Norvegia ar fi putut folosi ajutorul oficial pentru dezvoltare pentru finanțarea unor misiuni în Afganistan. Însă noi nu putem tolera o asemenea abordare. Ajutorul oficial pentru dezvoltare trebuie să fie utilizat pentru dezvoltare. Securitatea este și ea importantă, însă nu putem permite să se folosească acest tip de ajutor pentru uh, securitate, pentru că el este mai bine utilizat în alte domenii, de exemplu educația. Am înregistrat progrese, de exemplu, în Sierra Leone, unde au colaborat SUA, China, Medici Fără Frontiere și fără colaborarea aceasta, epidemia de Ebola ar fi scăpat de sub control și mai mult. dacă anumite ajutoare sunt transportate cu um, avioane militare, atunci este mult mai rapid și mai eficient decât cu avioane charter. Deci, în anumite cazuri, pot fi utilizate resursele armate pentru a, um, în scopuri de ajutor și de dezvoltare. De asemenea, este mai ușor de antrenat personal militar pentru anumite probleme. Aceste schimbări însă, repet, sunt minore. O altă schimbare se referă la împrumuturi. Multe state europene acordă împrumuturi importante pentru dezvoltare. Noi dorim ca acestea să se concentreze pe țările cele mai puțin dezvoltate. Pentru mine este logic să, ca un împrumut acordat unei țări eh, dintre cele mai puțin dezvoltate să valoreze mai mult decât una, un împrumut acordat unei țări la mijlocul acestei scări dezvoltării. În trecut, dacă existau probleme cu un împrumut, se primea punctaj eh, de plin în sistemul ODA, Însă, la ora actuală, acest sistem se va schimba, pentru că este complet greșit. Ne-am concentrat și pe sectorul privat foarte mult, este principala reformă, de fapt. Există diverse sisteme în, în țările membre ONU și țările care au instituții specializate de finanțare a dezvoltării vor um, fi recunoscute. Fondurile respective vor fi recunoscute drept ajutor oficial pentru dezvoltare în, în momentul în care se îndeplinesc condițiile necesare. Țara mea întotdeauna a contribuit astfel de fonduri, în Nord Fund, și acești bani sunt investiți și reinvestiți în dezvoltare și acești bani vor fi recunoscuți drept ajutor oficial pentru dezvoltare în momentul în care sunt puși într-o instituție specializată în acest sens. Dar sunt și alte sisteme în diversele state, feluri în care pot aceste state să-și folosească fondurile în scopul ajutării dezvoltării. Și toate aceste sisteme trebuie analizate de la caz la caz a fost dificil deoarece fiecare stat a crezut că sistemul său este superior și a dorit ca sistemul lor să fie, sistemul său să fie pus pe un piedestal, însă a fost greu să facem așa ceva. Trebuie să acceptăm o situație în care există mai multe sisteme. Nu putem spune că sistemul norvegian, norvegian este superior celui francez. Ambele își au locul. Și poate cea mai mare subiect tabu în momentul de față, în anii 90, s-a convenit că toate donațiile pentru primirea de refugiați vor fi recunoscute ca asistență pentru dezvoltare. De acest moment uh, s-a întâmplat când costurile refugiaților erau foarte scăzute și când eu am devenit președinte al comisiei, uh, costul uh, primirii refugiaților acasă era undeva la 3% din uh, asistența de dezvoltare. Deci am considerat că nu trebuie să facem nimic în acest sens. Acum, șapte țări OCDE, mai ales nordicele, stat, țările de jos, Austria și Suedia, sunt undeva la 20% din bugetul de dezvoltare pentru uh, primirea refugiaților. Deci nu costuri uh, pentru susținerea uh, acordată Iordaniei sau Libanului, ci uh, pentru primirea refugiaților în țările lor. Și acest lucru, clar, nu este o încălcare a regulilor, însă nu este o situație foarte fericită și am încercat să uh, le spun guvernelor că trebuie să rămână la un nivel foarte scăzut. Așa cum spune și Paul în Biblie, totul este uh, permis, dar nu totul este folositor. Și uh, guvernele au avut succes și au reușit să reducă sumele. Uh, Suedia undeva la 1,4% pentru ajutorul de dezvoltare. E cea mai ridicată rată din toate țările și jumate din acești bani sunt folosiți pentru primirea refugiaților acasă, dar totuși 0,7% e folosi, sunt folosiți în continuare pentru exterior. Foarte important. Cei doi mari furnizori de ajutor din Uniunea Europeană, Germania și Regatul Unit, au declarat că nu vor lua din procentul bugetului uh, din bugetul de dezvoltare nu vor lua bani pentru a canaliza pentru primirea refugiaților în țară. Um, și nu este foarte ușor de schimbată această mentalitate. În lumea în curs de dezvoltare oamenii nu înțeleg situația și trebuie să analizăm puțin regulamentele și am pus acum în mișcare un proces de reflexie Sigur că nu va fi niciodată ușor să schimbăm regulile în data fiind situația actuală, dar vom încerca să vedem dacă am putea să mai um, restricționăm uh, cifrele. Uh, acest lucru ar, fi, ar necesita și o mai bună definire a uh, persoanei refugiate, a refugiatului, Ehm, dacă e vorba de oameni care rămân în uh, statele Uniunii Europene, probabil nu vor fi recunoscuți ca refugiați conform standardelor uh, ONU. Sunt acceptați pe alte temeiuri umanitare sau așa mai departe. Deci ar trebui regândită poate definiția și sunt diferențe foarte mari în cheltuieli între uh, statele membre. Unele cheltuie mult și altele mult mai puțin pe aceleași uh, chestiuni. Și asta e logic dacă ne gândim la nivelul salariilor, de exemplu, care sunt mult mai ridicate în țările de jos decât în Portugalia, de exemplu. Dar uh, diferențele sunt mari și pot fi explicate de situația diferită a nivelului economic. Uh, deci vom analiza toate aceste chestiuni, nu cred că va fi ușor, dar vor, uh, vom încerca să îmbunătățim totuși uh, sistemul și asta până la următoarea reuniune la nivel înalt care va avea loc anul uh, viitor. Vă mulțumesc, acestea sunt gândurile mele și sunt pregătit să le discut cu dumneavoastră. Vă mulțumim! Ne-ați uh, oferit o imagine foarte cuprinzătoare și cred că ar trebui să vă invităm la toate reuniunile, pentru că ne-ați dat motive de bucurie. Ieri am avut discuții cu uh, comisarul uh, pentru probleme umanitare, care ne-a dat o litanie de dezastre umanitare. Um, dânsul călătorește peste tot în lume și vede toate dezastrele și catastrofele și uneori, într-adevăr, Uh, senzația este că lumea este un loc uh, în care din ce în ce mai, mai rău să trăiești, dar într-adevăr um, ne-ați arătat foarte clar cu cifre că viața este mult mai bună acum decât uh, era în trecut. Și dacă mă gândesc la viața mea comparată cu viața mea, părinților mei în anii 30, cum să spunem că acum e mai rău ca atunci, dacă ne gândim la sănătate, de exemplu. Și e important să ne amintim că țări precum țările scandinavice, Regatul Unit uh, um, și Franța și altele au um, înființat uh, statul uh, Providență nu când erau bogate, ci când erau destul de sărace și ar trebui să reflectăm și asupra acestui fapt. Ați vorbit despre reforme și a fost foarte util să vă ascultăm perspectiva asupra acestora. Uh, și poate să vă adresez eu prima întrebare și apoi dau cuvântul colegilor. Deci, prima mea întrebare. Uh, sunteți destul de optimist, ne spuneți că trebuie să profităm de ocazia oferită de uh, scandalul Panama Papers, dar, uh, bun, avem niște rapoarte, toată lumea se întâlnește, spune că trebuie să facem ceva, peste 5 ani ne reunim. Se schimbă lucrurile? Credeți că OCD-ul vede semne de voință politică și cum putem noi să judecăm aici dacă ceva într-adevăr se schimbă, ce uh, se va decide la OCDE, uh, care vor fi angajamentele, asta e întrebarea mea și acum dau cuvântul lui Davostil de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, domnului Solheim, în primul rând, pentru că ne-a explicat foarte clar care sunt schimbările legate de utilizarea bunurilor militare, activelor militare. Într-adevăr, Într-adevăr, este util să nu se facă o distinție atât de puternică și să se poată folosi active militare pentru uh, scopuri uh, umanitare. Și noi de la PPE salutăm această idee. Mai este și o altă chestiune. Anul trecut am introdus în agenda de dezvoltare această chestiune a păcii și securității, care nu se regăseau în sfera agendei de dezvoltare până atunci. Și sigur că trebuie să revizuim și modul în care dezvoltăm, în care finanțăm agenda pentru dezvoltare. Și în concluziile dumneavoastră, um, revizuind coeficientul ODA care se aplică uh, misiunilor de menținere a păcii, uh, uh, ONU. Înțeleg că este un proces în curs. Probabil că ne-am dorit ca lucrurile să continue. Eu cred că alte părți uh, vor fi mai restrictive și până la urmă se vor găsi um, se va găsi un compromis între diversi actori. Dar uh, aș fi interesat să aud de la dumneavoastră care este poziția pe acest subiect și la ce vă așteptați uh, ca evoluție pentru viitor. Mulțumesc, Elish Line de la socialiști. Aspetto că... Mulțumesc. Aștept să vă puneți căștile. Vreau să mulțumesc uh, domnului Solem cu foarte mare căldură pentru că uh, pentru prezentarea sa. La sfârșitul acesteia ne-a spus că este îngrijorat de tendința de alocare uh, a acestor bani pentru refugiați ca fiind parte din asistența pentru dezvoltare, ajutor pentru dezvoltare și nu este ajutor pentru dezvoltare. Într-adevăr, agenda pentru dezvoltare pentru 2030 este una foarte ambițioasă și în cadrul acesteia trebuie să se Uh, inverseze această tendință. Statele membre trebuie să se angajeze mai ferm pentru um, finanțarea dezvoltării. Oportunitatea de la Addis Abeba a fost oarecum o oportunitate pierdută, pentru că ar fi putut să ducă la angajamente mai uh, importante. Puteți să ne dați mai multe informații dacă aveți uh, mai multe idei despre inițiativa de impozitare de la de la Addis Abeba, pentru că, așa cum discutam mai devreme cu președintele Mbeki, trebuie să se facă mult mai multe pentru a combate uh, evaziunea fiscală și evitarea plătirii impozitelor în statele în curs de dezvoltare. Deci, ce părere aveți despre această propunere um, de raportare țară cu țară care a fost făcută recent de Comisia Europeană? Dacă spunem că este o provocare la nivel global, care necesită instrumente globale, atunci nu putem să ne mulțumim cu date agregate, mai ales pentru țările în curs de dezvoltare. Pentru că dacă vrem să putem acționa concret, avem nevoie de uh, un schimb uh, de informații complet uh, și de raportare care să ofere date cuprinzătoare. Mulțumesc, Edi Hautala! Mulțumesc, uh, Eric, pentru acest, uh, această imagine foarte cuprinzătoare. Ești cel mai în măsură să ne oferi. Dar dacă vrem să trăim într-o grădină a Edenului uh, globală, trebuie să avem grijă la riscul ca aceasta să nu devină o junglă. Și anume, să nu uh, renunțăm la ajutorul pentru dezvoltare, să nu renunțăm la oportunitatea care se oferă acum prin scandalul uh, Panama Papers, așa cum ai spus și tu. Uh, la întâlnirea recentă a Comisiei pentru Dezvoltare a OCD ne-ai oferit informații și acum citesc că ocd ul analizează modul în care Danemarca și-a folosit și-a a raportat cheltuielile asistență pentru dezvoltare cheltuite pentru uh, Uh, formare și formare lingvistică și profesională pentru refugiați și um, se pare că într-adevăr raportarea aceasta este greșită. Banii respectiv nu ar trebui să fie considerați asistență pentru dezvoltare. Deci costurile pentru primirea, cazarea refugiaților um, nu trebuie să fie um, incluse într-o măsură prea mare în uh, asistența pentru dezvoltare. Dar uh, vă întreb, nu există posibilitatea să explodeze aceste uh, costuri în ziua de azi în care banii ar trebui să fie direcționați către eradicarea cauzelor sărăciei. Și apoi, urmărind rezultatele și consecințele conferinței de la Busan cu privire la eficacitatea ajutorului. Ce poți să ne spui despre acest lucru? Cum a fost abordată această chestiune a eficacității? Ce se întâmplă cu noi donatori? Cu noile forme uh, de cooperare în triunghi sud-sud? Uh, uh, se văd inovări în acest domeniu? Mulțumesc! Charles Gărânț pentru Liberali. Euh, o să fac câteva rezerve înainte de a pune întrebările. N-am asistat la introducere pe care a făcut-o domnul Solem pentru că am participat în negocierea unei rezoluții în legătură cu încălcările drepturilor umanitare internaționale. Dacă am înțeles bine dezbateri de când am venit, vorbeați despre alocări pentru dezvoltare cum să concentrăm acest ajutor în favoarea cui și să se dea atenție în special țărilor cel mai puțin dezvoltate. Foarte bine, am acceptat aici propunerea Comisiei de a introduce principiul diferențierii, care exclude așadar beneficiari de ajutor public pentru dezvoltare din Uniunea Europeană în cele din urmă E vorba de țările emergente. Dar constatăm că în aceste țări locuiesc mai mulți săraci. Dacă comunitatea internațională <clears throat> îi abandonează, ceea ce se poate argumenta că țările emergente trebuie să-și asume responsabilitățile prin faptul că au suficiente resurse ca să facă să se șteargă această sărăcie care domnește încă în interiorul țării respective, trebuie să discutăm responsabilități. Nu avem dreptul de a amesteca întrebările interne, dar am subscris cu toții la o conferință din 2015 la principiul obiectivelor de dezvoltare durabilă. Aceste ODD sunt o invitație adresată tuturor țărilor să-și asume responsabilitățile, cum se urmărește, în ce măsură se respectă. OCD, oare n-ar fi în cea mai bună poziție pentru a promova această idee a responsabilizării suplimentare a țărilor, pentru că din afară, de fapt, nu avem niciun mijloc la dispoziție. Cum să <clears throat> facem să existe această responsabilizare? Iată principală întrebare. În al doilea rând ați spus că o parte mare, cam 20%, dacă am înțeles bine, din ajutorul public pentru dezvoltare din Uniunea Europeană riscă să uh, fie alocat uh, primirii de refugiați, care în prezent reprezintă o parte esențială a sumelor puse la dispoziție de statele membre și de Uniunea Europeană. Mâine poate o să fie un nou răspuns la criza datoriilor care <clears throat> se acumulează tot mai mult în Africa când se anulează datoria, anularea respectivă va fi eligibilă ca ajutor public pentru dezvoltare, când de fapt ar trebui să se investească mai mult în țările respective. Până la urmă, ajutorul efectiv e foarte mic, e mult sub ceea ce se prezintă oficial și cred că am citit acum vreo 15 ani în ziarul Le Monde un articol despre OCD cu titlul Un pic mai multă impertinență, vă rugăm frumos. Oare n-a venit momentul să fim foarte impertinenți și dacă ați accepta să o faceți și ați reușit să o faceți, v-ați bucura de tot sprijinul din comisia noastră și al meu personal. Deci sunteți încurajați să fiți și mai îndrăzneți decât uh, sunteți deja de ultimul vorbitor. Eric, vă dau cuvântul. Da, foarte multe întrebări, uh, foarte bune, deci îmi cer scuze dacă nu voi reuși să răspund la toate sau dacă răspunsurile mele nu sunt suficient de bune, dar uh, luându-le în ordine inversă de la ultimul vorbitor, n-am spus că 20% din întregul ajutor trebuie utilizat pentru refugiați, și am spus că 20% în anumite state membre și Regatul Unit și Germania nu sunt afectate, nici Japonia, nici Statele Unite și nici alte țări din afara Europei. Deci e vorba de o parte mult mai mică a totalului, dar 20% în unele țări nordice din ajutor de dezvoltare și um, în Austria, Elveția și țările de jos uh, e cam pe acolo. În alte țări e mult mai scăzut procentul. Eu, în, țar, în viața, în experiența mea, concluzia la care am ajuns că cel mai important lucru pentru dezvoltare este conducerea, spiritul conducerii. Și dacă ne uităm la locurile, la diverse locuri pe planetă unde două națiuni sunt similare, dar foarte diferite în ceea ce privește dezvoltarea. Să ne uităm, de exemplu, la Corea de Nord și de Sud, poate cea mai mare dezvoltare, cea mai mare diferență, sau între Eritrea și Etiopia. Nu este niciun motiv pentru care Eritrea rămâne în urmă în timp ce Etiopia merge înainte. Sau să ne uităm la diferența între Haiti și Republica Dominicană, Republica Dominicană este de șapte ori mai bogată per capita decât Haiti acum 100 de ani. Haiti era mai, uh, o țară mai bogată decât Republica Dominicană și eu cred că e vorba de conducere. Republica Dominicană nu e perfectă, dar este departe de uh, ambiții dictatoriale cum e conducerea din Haiti. Deci conducerea este un lucru foarte important și poate să afecteze foarte mult situația țării. Heidi Hautala am, s-a referit la conferința de la Busan. Um, după această conferință am văzut că trebuie să um, susținem mai mult uh, bugetele, pentru că acest lucru este o provocare, e dificilă din punct de vedere politic și poate ar trebui să vă gândiți și dumneavoastră la aceste uh, chestiuni, foarte specific și concret susținere bugetară în Uganda, apoi președintele uh, Ugandei prezintă legislație privind uh, uh, drepturile homosexualilor și uh, opinia publică nu este, nu are o atitudine favorabilă. Și apoi uh, uh, ajutorul bugetar uh, nu uh, va putea continua uh, la fel. Uh, din cauza diferențelor uh, de opinie publică între cele două țări. Intervenția din, țar, din țară, fără microfon. Legea din Uganda e o moștenire de pe vremea Imperiului. Poate, dar realitatea este că politicienii din Europa consideră că e foarte greu să susțină Uh, ajutorul bugetar atunci când societatea civilă și mass media critică ceva într-o țară în curs de dezvoltare. Aceste critici pot fi corecte sau incorrecte, însă foarte adesea se renunță la acest uh, instrument. Și dacă vrei să susții uh, ajutorul bugetar, atunci trebuie să um, face acest mecanism mai rezistent la um, evoluțiile negative din țara pe care vrei să o susții. Cooperarea sud-sud uh, e în creștere. Ajutorul, în curs, ajutorul uh, de dezvoltare de la țările OECD e undeva la 130 de miliarde dolari sau euro, cam pe acolo. Uh, dar dacă se adaugă China și Arabia, atunci uh, cifrele cresc uh, substanțial, uh, pentru că China este un donator foarte important și Există și grupuri mici de națiuni care um, sunt furnizori, cum ar fi Finlanda, și grup, iarăși un grup mic de um, care doar primesc, cum ar fi Malawi, și sunt uh, majoritatea care primesc și oferă asistența de dezvoltare. Și Chile va fi uh, în curând, va trece de la statutul de țară cu venit mediu la venit ridicat și totuși doresc să-și mențină statutul de țară primitoare de ajutor. Și Paraguay, de exemplu, este într-o situație mult mai puțin fericită. Um, ar putea să ofere asistență Paraguayului, dar vor să-și uh, mențină acest statut pentru că ei spun că fără expertiza tehnică pe care o primim din Germania, e foarte greu pentru noi să îndeplinim uh, Um, angajamentele de mediu și pentru uh, obiectivele de dezvoltare durabilă. Germania nu va fi furniza această tehnologie decât dacă este finanțată prin ajutor de dezvoltare. Acestea sunt noile chestiuni care aduc schimbări în peisaj și care trebuie să fie uh, abordate Um, și poate că ar trebui să se găsească o modalitate prin care țările care devin mai bogate să poată să și primească în continuare asistență, dar să și ofere asistență um, printr-un nou fel de organizare a bugetului, de exemplu. În legătură cu Danemarca nu pot să comentez numai pe baza mass media, pentru că există căi legale când se fac astfel de alegații. Ele trebuie să fie examinate și soluționate pe căile legale. Deci nu pot să spun dacă într-adevăr e așa cum s-a spus în presă, dar vom examina situația. Doamna Schlem, E nevoie de transparență de plină în ce privește fluxurile internaționale de capital. Cum să acceptăm că e nevoie de transparență în orice alt sector al societății, mass media, politicienii, factorii de decizie, toți cer transparență, nu se pot lua decizii în Uniunea Europeană. Cum să acceptăm ca un flux major de capital să nu fie transparent? În Norvegia am avut cea mai mare tragedie în anii 90, în timp de pace o navă care mergea de la Oslo la Copenhaga s-a scufundat, au fost 150 de victime și 20 de ani mai târziu tot nu știm de fapt cine era proprietarul vaporului respectiv. Sistemul de proprietate era atât de învârligat, de complicat, de încălcit uh, în spațiu cibernetic, că până la urmă n-am descoperit cine era proprietarul real. Și sistemele din Norvegia sunt printre cele mai eficiente din lume. Deci dacă noi nu putem să trasăm e cu atât mai greu să găsim ceva în Camerun sau în Nepal. Și dacă vrem un capitalism responsabil, cum se poate asta să existe dacă noi nu știm cine e proprietarul unei fabrici sau al unei sume uriașe de bani? Aceste lucruri trebuie să se schimbe și raportarea țară cu țară are un rol important pe care îl sprijină OCD și vrem să se întâmple nu doar în Uniunea Europeană, ci cu siguranță și cu paradisurile fiscale și alte destinații. E ceva esențial. <clears throat> Am lansat diverse inițiative. Una care vorbea pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare pentru o mai bună administrare fiscală, inspectorii fiscali fără frontiere, organizație care vrea să aplice cea mai bună expertiză în materie de inspecție fiscală, ce acorduri se fac în țările în curs de dezvoltare cu marile companii, dacă sunt acorduri făcute cu banii companiilor, dacă ele corespund cu regulile privind acordurile obișnuite pe piață. Dacă sunt mai puțin favorabile pentru cineva, un acord care, să zicem, pe care a reușit Australia să încheie pe o piață, poate ar trebui să fie renegociat pentru că echilibrul de putere când s-a încheiat acordul nu a fost cel adecvat. Dar e nevoie și de previzibilitate pentru afaceri, pentru că altfel oamenii nu o să mai facă investiții. Deci e nevoie de abordare adecvată și iată de ce noi vrem să oferim cea mai bună expertiză tehnică celor care au nevoie de așa menționat inițiativa legată de BEPS, care avansează rapid. Mi s-a cerut să facem ce E o schimbare majoră? Da, e clar că există evoluții pozitive rapide, dar trebuie să se accelereze în continuare Trebuie să fie ceva de durată <clears throat> și fără leadership politic de la cele mai înalte niveluri nu se va întâmpla. Iată motivul pentru care se întâmplă acum că după criza financiară, <clears throat> miniștrii de finanțe din principalele țări europene, plus SUA, China și India, au hotărât că e nevoie de această impozitare a veniturilor. Nu se mai poate ca săracilor să li se ceară tot timpul să plătească taxe și impozite cetățean obișnuit văd atât de multe relatări în care cei uh, mari și puternici pot să evite. Din acest motiv a fost o voință mult mai puternică de a face asta și acest lucru trebuie să continue. Până când se face o schimbare reală și în centrul capitalismului responsabil. Nu e ceva revoluționar, ci ideea este ca sistemul capitalist să funcționeze așa cum uh, Trebuia să fi funcționat de la început. Dacă eu aș fi un mare proprietar, n-ar trebui să pot să mă duc să-mi ascund bogăția în insulele Virgine sau mai știu eu pe unde. Să nu uitați că acolo nu investiți, ci doar face să treacă pe acolo ca să ascundeți bani în altă parte. În fine, domnul Sirio s-a referit la ceva legat de pace și securitate. Pacea și securitatea au un rol esențial pentru dezvoltare. Dacă francezii n-ar fi intervenit în Africa Centrală, ar fi avut loc o explozie socială de amploare și a fost foarte important pentru dezvoltarea Republicii Centrafricane ca cineva să se implice. Dacă n-ar fi intervenit în Mali, după toată probabilitatea, ar fi fost uh, <clears throat> preluată puterea de jihadiști dar nu putem accepta ca acest lucru să se financeze. Pentru că educația, sănătatea, celelalte au nevoie de sprijin. Și ce am reformat e doar ceva marginal. În fine, am petrecut 10 ani în viață, sau chiar mai mult în procesul de pace din Sri Lanka. M-am implicat mult alte procese de pace cheia acolo este ca politica să aibă abordare adecvată. Poți să ajuți cu bani, ai nevoie și de eforturi militare în unele cazuri, dar dacă politica nu e adecvată, în Sri Lanka nu te poți duce să cumperi pacea la kilogram, dându-le partidelor bani pentru pace. N-ar fi ajuns asta. Poate ar fi ajutat, dar n-ar fi adus pacea durabilă. E nevoie de o abordare mai bună și acesta e ultimul cuvânt reuși mult mai bine. Acum, în ce privește utilizarea ajutorului pentru dezvoltare în uh, țări în curs de dezvoltare relativ funcționale, cum e Tanzania, și nu în uh, locuri unde situația e critică, cum e Sudanul de Sud. Și o ultima provocare în Sudanul de Sud. Vicepreședintele și președintele încă se ciondănesc despre amănuntă câte arme să poate să aducă. Între timp, oamenii continuă să moară în fiecare zi în Sudanul de Sud. Noi și dumneavoastră trebuie să plătim efectele acelei crize. Și tot efortul umanitar e plătit de străini pentru a sprijini viețile. Și nu e nicio atitudine responsabilă în ce privește propriile venituri ale Sudanului, care sprijină și întrețin conflictul și ce pe unii să se îmbogățească. Cât de mult se poate continua așa? E nevoie ca comunitatea internațională să-și unească forțele și să existe un mesaj ferm de durată, că dacă uh, cei de acolo se așteaptă ca noi să plătim costul umanitar, atunci trebuie să vedem cum se cheltuiesc proprii bani în minunata națiune a Sudanului de Sud și poate ce bănci de pe continentul nostru sau de nu departe iau banii din Sudan și îi pun la păstrare, îi ascund undeva. Se poate spune că nu poți să mănânci bani, dar sunt miliarde și miliarde care zac undeva niște conturi în mod inutil când ar fi putut sau ar putea fi folosiți în scopuri utile. Am învățat că, de fapt, cu banii trebuie să faci ceva, pentru că altfel întreaga lume se oprește. Eric ne-a dat uh, foarte multe subiecte de gândire și vrem să avansăm împreună cu Taban Beche și cu coordonatorii. Cei de la comisie sunt aici. Domnul Jerome Leroy, aveți ceva de adăugat? Ne. Dar foarte rapid, că am depășit timpul. Mulțumesc. Pe cât de scurt se poate. Cel mult două minute. Comisia e participant activ <clears throat> la procesul organizației lucrurilor oficiale pentru dezvoltare în toate formele, inclusiv la cele legate de statistici. O imagine completă pe care ne-ați dat-o în ce privește a taxele sprijinul această inițiativă în comentariu. Suntem în favoarea abordări holiste care să includă mobilizarea tuturor veniturilor domestice și gestionarea finanțelor, inclusiv mobilizarea aceasta a veniturilor domestice ca parte a unui ansamblu. În rest, suntem mulțumiți în legătură cu pacea și securitatea. Salutăm reforme mici, dar necesare, pe care le-am sprijinit ca parte a procesului de negociere în legătură cu împrumuturile, un efort cheie. Împrumuturile sunt uh, element cheie în uh, cutia de instrumente. Reforma de e mulțumitoare, sunt mulțumiți de propunerile secretariatului și cele mai recente legate de instrumente de sector privat, din diverse motive, am <clears throat> fost în favoarea abordării instrumentale și nu instituționale. Lucrurile intră în domeniul tehnic, nu o să insist prea mult, abordarea, așa zis, instrumentale e mai bună în ce privește transparența și precizia ca instrument de măsurare. Cu toate acestea, suntem mulțumiți de ce se întâmplă în prezent. Sperăm să se încheie în 2016, să putem începe să implementăm această nouă măsurare cât de curând posibil în ce privește costul refugiaților în interiorul țării, e nevoie de o armonizare a modului în care se măsoară în prezent. Membrii ETAC măsoară cu totul divergent față de altele și asta trebuie să-i schimbe. Înțeleg că există o echipă specială cu sarcina de examinare și e ceva salutar. În fine, dar nu mai puțin important, TOSSD, un aspect important, am văzut că ODE e partea fluxurilor globale și noul agregat Total Official Sustainable uh, Support for Development, care sună îngrozitor, Trebuie să găsim uh, cândva o denumire mai bună. Acest nou agregat e important ca parte a reflectării în jurul subiectului și aș vrea să încurajez OCDE să avanseze cât mai rapid posibil să avem rezultate într-un an, un an și jumătate. Mulțumesc. Nu pot decât să spun amin la tot ce a spus dumneavoastră. Sunt întru totul de acord. și comisarul Mimicea o să vină pentru dialogul structural și ar trebui poate să întrebăm care e prioritatea pentru anul viitor, pentru întreaga comisie și să întrebăm și pe doamna Mogherini. Pentru că nu putem realiza obiectivele de dezvoltare durabilă dacă nu e o prioritizare la comisie și partea domestică în care să îndeplinească universalitatea acestor obiective. Partea domestică de la comisie să facă să există corespondență și să discutăm să ne gândim uh, la nivelul coordonatorilor ce facem cu comisiile, pentru că altfel nu o să facem niciodată progresele dorite, la care să vă referi și Eric. Îți mulțumim încă o dată că ai venit. And fact, we haven't got time for... Nu mai avem timp pentru alte puncte, nu avem nimic la diverse. Știința viitoare parcă e pe 23 mai, spune vorbitoare. 23-24, mulțumim interpreților pentru munca suplimentară au fost foarte răbdători cu noi și ieri și astăzi. Mulțumesc!